colleagues, colleagues, may I ask you? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Please, colleagues. Vă rog, dragi colegi, trebuie să începem reuniunea. Trebuie să începem acum această primă reuniune comună ECON, Comisia pentru Bugete, în legătură cu proiectul de regulament pentru Fondul European de Investiții Strategice. Este un moment foarte important pentru uh, acest uh, Parlament, pentru această legislatură și pentru comisiile noastre. Parlamentul uh, a invitat Comisia să se ocupe de lacunele de investiții și uh, salutăm prezentarea pe care o face Comisia acestui regulament și faptul că Comisia a decis să pună în centrul programului său programul pentru investiții. Ne bucurăm că s-a ales cu metoda comunitară în acest caz, că avem uh, metoda codeciziei și că ne revine uh, răspunderea și că putem uh, face tot ce ne stă în putere pentru a face ca acest regulament să intre în vigoare cât se poate de repede. Sperăm ca planul Juncker pentru investiții va începe să funcționeze cât mai repede, că el va ajuta la recuperarea economică. Avem răspunderea de a face tot ce ne stă în putință pentru a face ca acest plan să funcționeze și pentru a încerca să asigurăm uh, nivelul uh, cuvenit de examinare democratică. Um, Comisia are mandatul de a încheia un uh, acord cu BEI care are planul de a înființa un fond ce uh, va folosi bugetul, banii de la bugetul european, care sus și ca garanție. Acestui parlament îi revine răspunderea în calitate de autoritate bugetară de a se asigura că este așa. După cum știți, conferința președinților a decis ca acest dosar să fie de competența comună a comisiilor pentru bugete și a comisiei ECON. Comisiile ITRE și TRAN sunt și ele asociate conform regulii 54 și mai multe comisii vor uh, pregăti avize și vor fi și ele asociate în baza regulii 53+, plus, cum se spune în cercul nostru, în jargonul nostru. Raportorul nostru este pregătit și ne va prezenta subiectul, dar uh, mai întâi îi voi da uh, cuvântul domnului Arciui, președintele Comisiei pentru Bugete. Dragi colegi, mă bucur că are loc această reuniune comună, Econ Bugete, o reuniune comună la care sunt asociate și comisiile TRAN și ITRE și alte comisii. Astfel avem uh, posibilitatea de a demonstra că Parlamentul nu este niciodată uh, mai puternic decât atunci când comisiile sale vin cu propuneri și poziții convergente. Cred că trebuie să încercăm să demonstrăm de asemenea că putem uh, să luăm repede decizii pentru a pune la dispoziția Comisiei instrumentul juridic de care are nevoie pentru a-și uh, pune în aplicare planul ambițios menit să stimuleze investițiile pe, terenul, pe teritoriul uh, european contribuind astfel la un uh, salt important uh, de creștere și la inversarea curbei șomajului. Mă bucur că putem să lucrăm împreună și nu am nicio îndoială că ne vom uh, îmbogăți reciproc. Și acesta fiind spus, îi voi da cuvântul înapoi domnului Gualtieri. It's time to start. Mulțumesc. A sosit momentul să începem. Îi voi da cuvântul raportorului Econ Udol Bulman. verehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen. Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, stimate, stimatul coleg Fernandez este raportorul meu, co-raportorul meu, stimați raportori din umbră, vă salut și pe dumneavoastră, toți de la comisiile asociate. Ne aflăm într-adevăr într-un moment foarte important avem prima noastră reuniune astăzi și această întreprindere este la înălțimea misiunii pe care o avem. Președinții au subliniat pe bună dreptate cât de importantă este această inițiativă a Comisiei și cât de importantă a fost. Zona euro nu a ajuns încă la nivelul dinainte de criza financiară în ceea ce privește capacitatea financiară, avem o lipsă de investiții imensă în statele membre, atât în, public, în domeniul public cât și în domeniul privat. Și uh, această situație amenință să dureze dacă nu se iau măsuri. Inițiativa Juncker trebuie salutată și din perspectiva Parlamentului, cred că toate grupurile sunt de această părere. De asemenea, cred că raportorii din umbră cu care am vorbit până acum sunt cu toții de acord că vom face tot ceea ce putem și asta ă, pentru a ajunge cât mai rapid și cât mai eficient la un rezultat bun. Sigur că acest lucru nu trebuie să însemne că colegii și colegele nu își vor asuma răspunderea de uh, legislatori. Din potrivă, să lucrăm eficient nu trebuie să contrazică uh, un mod de lucru uh, rapid, deci putem lucra și rapid și eficient și trebuie să clarificăm chestiunile necesare și să găsim o soluție cât mai bună pe care să o prezentăm după această propunere. Aș dori să numesc câteva dintre aceste chestiuni câteva din problemele la care trebuie să găsim soluții. Sunt convins că colegul Fernandez și uh, ceilalți uh, raportori din umbră se vor referi și ei la acest subiect. Evident, cu toții considerăm că acest fond uh, necesită o dotare finanță, financiară puternică. Nu putem acum, la început, să uh, creăm doar doi piloni de investiții, și anume Banca Europeană de Investiții și bugetul Uniunii Europene. Ar fi mai bine să avem o bază mai largă, dar, desigur, și asta cu siguranță vor spune colegii de la bugete, va trebui ca finanțarea propusă de comisie uh, finanțarea de început să fie acceptată ca atare sau să se găsească alternative. Și aici uh, sunt vizate comisii ca ITRE, comisii ca TRAN, ale căror programe vor fi vizate și știu de la Comisia pentru Bugete că este o chestiune foarte delicată la care trebuie să găsim un răspuns. Următorul uh, set de subiecte de care trebuie să ne ocupăm este ce, uh, ce va da calitatea acestei inițiative? Ce anume va face ca produsele acestui fond și strategia acestui fond să fie mai bune decât cele din trecut și să fie mai bune și decât ceea ce face actualmente Banca Europeană de Investiții? Așadar, care este marca de calitate specifică a noii noastre strategii de investiții? Comisia a spus uh, dorim să intrăm într-un domeniu cu risc mai mare, dorim să intrăm în domenii de investiții care până acum nu au fost accesibile. Este o abordare rezonabilă și sigur că Parlamentul trebuie să-și pună întrebarea cum facem acest lucru cel mai bine. Iar noi, ca Parlament, trebuie să urmărim acest uh, proces de finanțare cu grad mai ridicat de risc. Se pune problema dacă încrederea e singura categorie sau dacă există alte uh, standarde, alte mijloace operative ca să uh, putem spune că aceste fonduri nu devin business as usual, ci că se investește în domeniul cu risc mai mare tocmai pentru a deschide noi piețe și pentru a reuși ca împreună să consolidăm uh, economia națională a Uniunii Europene. Este oare suficient acest criteriu sau mai e nevoie de criterii suplimentare? E poate nevoie de Uh, domenii cu preț stabilit pentru infrastructură, se vorbește de eficiență energetică, se vorbește de transport, se spune că uh, trebuie să se investească în uh, infrastructura de internet în bandă largă. Sunt tot atâtea domenii unde este nevoie de bani. Și sigur că Actorii principale ai activității economice, și anume IMM-urile, trebuie să fie consolidați ca să poată să aibă posibilitatea să-și desfășoare cât mai mult activitățile. Oare instrumentele propuse sunt suficient de uh, puse la punct și finanțarea în această formă este suficientă ca să atingă aceste obiective de care discutăm aici? Dacă nu, va trebui să reușim să modificăm uh, propunerea pentru ca aceste obiective să poată să fie atinse. Un al treilea set de subiecte din perspectiva comisiilor participante este cum se plasează Parlamentul European în această nouă structură instituțională. Eu cred că este necesară o cooperare strânsă cu Banca Europeană de Investiții Asta este clar, dar unde se plasează Parlamentul European, care, ca braț al autorității bugetare, pune la dispoziție fonduri? Mulți colegi au spus că sunt gata să aprobe bani pentru acest nou fond, dar atunci dorim să avem și posibilitatea să uh, influențăm cât de inteligenți sunt uh, cheltuiți acești bani. Deci dorim să avem un cuvânt de spus în legătură cu cheltuirea acestor bani, să decidem care proiecte merită, care este colaborarea cea mai pozitivă între nivelul național și nivelul european și deci, ce posibilități are Parlamentul European să uh, verifice cheltuirea acestor bani. Sigur, nu în detaliu, nu e treaba noastră, dar e foarte importantă răspunderea noastră ca reprezentanți ai alegătorilor. Trebuie în primul rând să discutăm între noi pe această temă, să avem o poziție cât mai unitară și cât mai clară. Un lucru mi se pare clar, nu cunosc rezultatul acestei discuții, dar mi se pare clar că o dată pe an uh, să vină cineva o dată pe an să ne povestească ceva nu e suficient. Să vină cineva să ne facă un raport o dată pe an despre cum s-au cheltuit banii nu va fi de ajuns pentru Parlament. Vom avea nevoie de alte forme de cooperare și de colaborare. Și ultimul punct. Trebuie să ne străduim să uh, aducem la oaltă toți actorii care au intenția de a duce acest proiect pe calea cea bună, dar apoi, în faza de implementare a proiectelor, trebuie să avem grijă să existe un bun mix de politici, să poată să fie atrase investiții private, să fim capabili să deschidem piețe ale viitorului, să fie bine cheltuiți banii, să apară o infrastructură bună, inclusiv în acele domenii unde dorim să punem la dispoziția întregii economii bunuri colective și trebuie să ne asigurăm că finanțarea publică poate și ea să joace un rol corespunzător, mai ales în domeniile unde nu s-a reușit până acum să se creeze proiecte cu valoare de piață și acolo unde băncile nu sunt uh, capabile să uh, financeze deocamdată. Și în acest sens va fi un exercițiu foarte important pentru Parlament să um, facă legătura între diferiții actori și să se asigure că lucrurile funcționează la nivel european, între EPSI, între Banca Europeană de Investiții, dar doresc să mă refer aici și la platforme și la băncile naționale de Uh, investiții, colaborarea între nivelul regional și național. Toate aceste domenii uh, sperăm să colaboreze și rezultatul să fie foarte pozitiv. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc lui Udo Bulman. Acum are cuvântul co-raportorul de la Comisia pentru Bugete, domnul Fernandes. obrigado, Presidente. Eu queria saudar. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i salut pe cei doi președinți de comisii, să-i salut pe toți ceilalți colegi, bineînțeles. Și um, doresc să mă adresez mai ales domnului raportor Udo Bulman. Sunt sigur doar că va face lucrurile cât se poate de bine în calitate de raportor, dar și că cu toți alături de ceilalți raportori din umbră vom fi la uh, aștepta la înălțimea așteptărilor cetățenilor, pentru că acest plan este o reală oportunitate pentru Uniunea Europeană. Și trebuie ca această oportunitate să completeze ceea ce există deja, de exemplu cadrul financiar plurianual. Astfel, Uniunea Europeană întoarce pagina. Cetățenii europeani așteaptă aceste investiții pentru a impulsiona creșterea economică. Ocuparea forței de muncă. Acest plan reprezintă angajamentul președintelui Comisiei Europene, dar este și consecința solicitărilor Parlamentului European făcute de mai multe ori. Este ocazia pe care o avem la dispoziție de a uh, oferi garanții bugetare um, în valoare de aproximativ 8 miliarde de euro, dar să atragem asta investiții în valoare de peste 300 de miliarde. Astfel putem atrage resurse, fonduri private, dar acesta este și o provocare, o provocare um, pentru Parlament, pentru că într-o perioadă foarte scurtă trebuie să se ajungă la un acord și sunt sigur că vom reuși să ajungem la un acord. și să facem în așa fel încât acest dosar legislativ să fie finalizat cât de repede și cât de bine până la sfârșitul lunii iunie și uh, astfel să ne punem în slujba tuturor beneficiarilor potențiale al acestui plan, în care trebuie să fie implicate și statele membre uh, pe picior de egalitate. Subliniez idee avansată care este una foarte bună și anume nevoie de o platformă în Consiliu de investiții care să permită concretizarea și structurarea proiectelor și este și o provocare în ceea ce privește cercetarea, inovarea, nu doar pentru că investițiile ar putea să um, exploateze astfel rezultatele cercetării, dar și pentru că cercetarea sau o parte din aceasta ar putea beneficia de tot acestui plan de investiții. Știm că obiectivele sunt foarte largi um, și ele corespund strategiei UE 2020. Dorim investiții viabile, o creștere durabilă, inteligentă și inclusivă. Acest plan nu reprezintă doar investiții. Există mai multe efecte colaterale pozitive. Trebuie să se elimine obstacolele juridice pentru a se aprofunda piața internă și trebuie să se aducă sprijin întreprinderilor de peste 3.000 de angajați, dar și întreprinderilor mici și mijlocii Există un consens în Consiliu în legătură cu urgența și nevoia de a avea acest plan de investiții. Dar care este situația? Parlamentul European este mai ambițios, mai unit decât Consiliul. Și sper că acest plan de investiții va fi o adevărată reușită aspe- întrebările puse de colegul meu Bulman sper că nu vor fi un obstacol. Sper că vom putea pune în aplicare acest plan de investiții în valoare de 315 miliarde de euro. Aceasta este o provocare și pentru statele membre. Am vorbit mult despre platformele de investiții, platforme care pot reprezenta o reușită dacă se propun proiecte în domeniul infrastructurilor, mai ales în domeniul infrastructurilor din domeniul energiei, dar și în domeniul uh, digital. Astfel, uh, aceste platforme pot fi o adevărată, reprezenta o adevărată valoare adăugată. Și fondurile structurale sunt importante, chiar dacă uh, nu pot să înlocuiască fondurile din planul de investiții, și iar cetățenii nu vor înțelege că bugetul Uniunii Europene nu va funcționa decât ca garanție, că practic nu uh, participă cu investiții. Cetățenii nu ar înțelege dacă nu ajungem la un acord rapid. Deci avem posibilitatea de a ameliora textul, aceasta este chiar obligația noastră, um, dar trebuie să punem accentul pe legitimitate. Există deja fonduri disponibile și s-a lansat o dezbatere în legătură cu diferite fonduri de investiții existente. Cred că trebuie să avem o dezbatere aprofundată și în legătură cu uh, fondul organ de investiții, tocmai pentru a oferi această credibilitate. Dincolo de credibilitate, se pune și problema transparenței. E nevoie de o monitorizare din partea Parlamentului European, de o supraveghere nu putem să ne mulțumim uh, doar de un, cu un raport din când în când. Apoi, uh, Comitetul de Investiții va face acestor o preselecție a proiectelor și apoi Banca Europeană de Investiții uh, va accepta sau nu poziția Comitetului de Investiții. Acest Comitet de Investiții trebuie să fie o echipă multidisciplinară, deci atât se pun o serie de întrebări și cu siguranță va trebui să răspundem la acestea. Cred că acest plan um, completează ceea ce există deja și nu trebuie să pună sub întreb- semnul întrebării planul uh, financiar multianual, uh, cadrul financiar multianual, dar trebuie să vedem care linii din cadrul financiar vor oferi garanții pentru fondul de investiții. Apoi, știm că obiectivul fondului este să se obțină câștig în urma acestor investiții, să se obțină profituri care ar putea fi folosite, de exemplu, pentru a acoperi liniile cele mai afectate sau pentru a finanța proiecte care nu pot fi concretizate din cauza lipsei de garanții. Deci, angajamentele luate deja în cadrul CFP trebuie să rămână valabile. Sunt convins că, uh, dincolo de toate aceste întrebări la care încă nu v-am răspunsuri și în ciuda calendarului foarte strâns, vom fi la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni care își pun speranța în noi, în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de creștere, de ocupare și vom putea obține aceste avantaje doar din investiții. Și, grație colaborării care există deja, sunt convins că vom reuși să ajungem la un acord de calitate în termenul pe care îl avem la dispoziție. Mulțumesc, domnule Fernandez. Acum dau cuvântul raportorului din umbră, mai întâi eh, raportorul din urmă de la Econ eh, pentru PPE, domnul Otmar Caras. Domnule președinte, Cred că acest raport va trebui să schimbe toate ritualurile cu care suntem obișnuiți până acum. Acest uh, raport nu trebuie să fie negociat în funcție de liniile care separă comisiile și grupurile politice. Trebuie să fie o realizare comună a Parlamentului European și a Uniunii Europene. Trebuie să dăm deoparte imediat toate uh, controversele interinstituționale și intrainstituționale. Altfel, ne vom pierde în mici războaie și ne vom împrăștia și vom pierde viziunea extinsă care uh, este strâns legată de acest fond. Acest fond trebuie să aibă anumite efecte care altfel nu pot fi obținute. Acest fond trebuie să treacă dincolo de instrumentele care îl alcătuiesc. Și vreau să spun foarte clar, e un lucru pe care îl auzim din partea pieței și pe care îl știm cu toții foarte bine. Decizia cu privire la proiectele care să fie finanțate trebuie să fie luată independent și nu trebuie să facă obiectul niciunei influențe politice, pentru că altfel nu vom obține uh, Uh, participarea suficientă a investitorilor privați care să ducă la un volum total de 315 miliarde de euro și uh, care să ducă la crearea de 3,1 uh, milioane de locuri de muncă, cum se dorește. Și deci trebuie cu toții să ne convingem că în statele membre, dar și în domeniile specifice, toți cei care dau bani trebuie să se convingă că acei bani vor fi primiți înapoi în țara sa și în domeniul său. Această, uh, această axiomă este contrazisă, o aud foarte des. Aud foarte des că va exista o corelație între investitorii privați, deciziile independente uh, și uh, intermediere. Și această corelație este bazată pe faptul că uh, va exista și un capital propriu al actorilor participanți, care vor avea deci și un cuvânt de spus. Când avem investitori privați cu fonduri proprii, când avem alegerea independentă a proiectelor, atunci va trebui să ne gândim cum, va trebui, cum putem organiza toate aceste lucruri și ce rol putem să jucăm fără să creăm obstacole, dar respectând obligația noastră de control parlamentar și de autoritate bugetară. Și de asemenea calitatea de reprezentanți ai cetățenilor. Deci ce rol poate să joace Parlamentul European în structurile de guvernanță și ce rol își dorește, ținând cont de toate aceste obligații ale sale? Și în ce mod poate să ajungă să-l îndeplinească? Al doilea subiect la care aș dori să mă refer este că EFSI ar trebui să ajute economia privată prin uh, asumarea de risc. Dar nu trebuie să financeze proiecte pentru care statele membre nu au, pun deocamdată niciun fel de fonduri. Deci, trebuie să fie vorba de proiecte durabile, cu plus valoare pentru Uniunea Europeană, cu grad de risc mai mare. În al treilea rând, trebuie ca posibilitățile de investiții pentru economia privată să fie susținute prin alocare de fonduri și prin alte metode. Și un subiect care cu siguranță va declanșa o discuție la noi este finanțarea suplimentară din partea statelor membre, care este necesară. Întrebarea este pe ce platformă se va realiza aceasta și odată ce vom ști prin ce platformă se va întâmpla, va trebui să ne gândim și care vor fi consecințele acestei finanțări asupra pactului de creștere și de stabilitate. Pentru grupul meu, sau pentru mine cel puțin, este sigur importantă întrebarea dacă aceste investiții sunt relevante pentru pactul de creștere și stabilitate iar flexibilitatea structurilor pactului nu trebuie să uh, ducă la amânarea reformelor structurale necesare. Deci, reformele structurale, uh, sanitizarea bugetului și investițiile nu trebuie să se excludă unele pe altele. Și de aceea vă rog frumos, haideți să avem un dialog foarte deschis, un dialog în permanență corelat cu posibilitatea de a obține un compromis susținut de o majoritate cât mai largă între comisii, între grupurile din Parlamentul nostru și sper ca în uh, cadrul uh, lucrului la acest raport să nu se facă cât un raport separat la fiecare comisie care să fie dezbătut separat în fiecare grup, ci să o luăm punct cu punct și la fiecare punct să uh, introducem subiectele de care sunt responsabile diferitele comisii, ca să ajungem la un rezultat și am văzut și din discuțiile pe care le-am purtat în ultimele uh, zile, aici e mai mult decât credeam eu că o să fie. Există deja fonduri susținute de Uniunea Europeană și există și o cotă de capital privat, un procent din EFSI, care uh, este oferită de actori dispuși să susțină acest fond, să investească în el și să-și pună la dispoziție și expertiza pentru Parlamentul European, printre altele. Mulțumesc mult! Thank you, Miss. Mulțumesc, domnule Caras. Într-adevăr, scopul nostru era ca Parlamentul să fie unit în această activitate legislativă, de aceea vom avea un raport și o uh, cooperare între cele două comisii și totdeauna numai discuții în comun. Vreau să vă rog să fiți uniți, într-adevăr, dar faptul că suntem uniți înseamnă că suntem foarte mulți și trebuie să folosim timpul în mod disciplinat. Deci vreau să-i rog pe toți colegii să rămână la 3 minute. Următorul vorbitor în numele grupului SND este raportorul din umbră de la Econ, Eider Guardia Zabal Rubial, Banu Isabel Toma. Upla. Comment dire Merci, euh, messieurs les présidents. Mulțumesc, domnule președinte. Deși, bineînțeles, salutăm demersul Comisiei de a avea acest plan de investiții, Rămân totuși multe semne de întrebare în legătură cu acest mecanism care ne este propus și trebuie să găsim niște răspunsuri cât mai repede, referitor la buget. Și îmi cer scuze pentru doamna Guardia Zabal care nu a putut să-și uh, schimbe programul pentru a fi astăzi aici. Referitor la buget, uh, a priori nu există o poziție față de faptul că bugetul, ca bugetul Uniunii Europene să participe la acest uh, plan de investiții. Pentru asta am avea o mai bună codecizie și de aceea salutăm această idee. Însă ne punem întrebări în legătură cu opțiunile alese, orizontul 2020 și facilitatea conectarea Europei. Ne punem întrebări, oare sunt acestea opțiunile corecte? nu credeți că vor exista efecte negative asupra proiectelor în curs? Deci sunt niște întrebări la care nu am găsit răspuns. În ceea ce vrește capitalul de bază de 21 de miliarde de la bugetul Uniunii și de la BI. Și aici ne punem întrebări în legătură cu faptul că acest capital de bază, deci nu știm dacă va fi suficient sau nu. Și deși Consiliul a arătat că nu vor participa statele membre, ne punem în continuare întrebări în legătură cu această opțiune aleasă de Consiliu. Deci ne întrebăm dacă nu ar trebui să găsim o cale pentru a crește uh, sumele disponibile pentru acest capital uh, de bază. Asta tocmai din perspectiva efectului de pârghie scontat. Și de asemenea ne punem întrebări în legătură cu faptul și, bineînțeles, sunt de acord cu ce s-a spus și anume problema statelor membre nu trebuie să constituie un obstacol. Deci trebuie alese proiectele cele mai eficiente și importante, însă în același timp cred că trebuie să ne menținem vigilența E important ca acele state membre și acele proiecte care sunt într-adevăr utile și care trebuie să se realizeze, deci acelea trebuie alese. Și de asemenea avem întrebări uh, în legătură cu obiectivele alese în articolul 5 și mecanismul propus. Pe bună dreptate, Comisia vorbește despre un nivel de risc mai ridicat, de un nou profil de risc care ar ține cont de tranziția energetică, de crește ocupare, de IMM-uri, însă chiar și formarea e prevăzută aici la articolul 7, însă ne întrebăm dacă aceste orientări în ceea ce privește investițiile vor fi compatibile cu efectul de pârghie uh, dorit. Și acum mă grăbesc spunându-vă că avem întrebări în legătură cu precațiunile, pre, pre, cu faptul că trebuie să fim prudenți în legătură cu acest, cu acest fond și în legătură cu uh, sumele care vor veni. De asemenea, s-a vorbit și despre guvernanță, Udo Bulman a vorbit despre asta, deci avem multe semne de întrebare, obiectivele macroeconomice, de asemenea, și adaug un sigur lucru, cum vom integra în guvernanță băncile locale și uh, naționale uh, Uh, de investiții care sunt mai apropiate de IMM-uri. Vă mulțumesc. Preiau eu lucrările de la Roberto. Trebuie să vă spun că trebuie să intervină încă 13 persoane și la ora 7 trebuie să plecăm de aici. Deci de aceea vă rog pe fiecare să vă limitați doar la două minute. Are cuvântul acum Sander Luns. Sper că nu v-am pronunța greșit uh, numele. Mulțumesc. Voi uh, vorbi în neerlandeză sperând să câștigăm puțin timp. Colegul nostru de la ICR, care trebuia să intervină pentru Comisia de Bugete, nu este aici, e într-o misiune în sud-estul Asiei. Aș vrea să intervin în nume personal și în numele grupului ECR. Trebuie să vă spun că am citit toate documentele care au fost uh, distribuite, cele și de la Consiliu și aș vrea să mă concentrez asupra a cinci puncte. În primul rând, E adevărat că motorul nostru economic uh, întâmpină probleme, însă trebuie să fim conștienți de un lucru. Soluția nu vine doar din injectarea cu bani în acest motor. Soluția trebuie să vină de la statele membre. Acestea trebuie să facă reforme structurale pentru a-și relansa economia, competitivitatea și pentru a crea locuri de muncă. În al doilea rând, ce buget trebuie să utilizăm? Ce credite trebuie să utilizăm pentru acest fond? Și aici ne dăm seama că se încearcă să se vadă ce bani au fost investiți până acum în acest sector. Deci, în loc să se caute bani în altă parte, în bugetul european. Se vorbește despre acel factor de multiplicare 5. Însă eu cred că și fondurile europene ar fi putut fi utilizate mult mai eficient. Mă gândesc că există oricum credite din bugetul european care ar putea fi folosite mult mai eficient decât uh, Uh, acest nou fond. Un alt element foarte discutat la Consiliu, și anume dacă acest fond trebuie să fie un instrument temporar sau permanent. Noi credem că nu, are de, nu poate fi decât temporar. Uh, E un fond cu un caracter specific, uh, care are nevoie de niște măsuri specifice și odată ce obiectivele vor fi atinse, acest fond trebuie să-și încheie existența. De asemenea, trebuie selecționate în mod obiectiv proiectele și aș vrea să mai adaug un lucru spus și de Consiliu. Statele membre care contribuie la acest fond ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește Consiliul de selecționare a proiectelor. Și aș vrea să închei referindu-mă la ce spunea domnul Kamal. Autoritățile nu funcționează ca un cazinou. Deci nu e posibil ca toate câștigurile să fie încasate de sectorul privat și dacă sunt pierderi să fie acoperite de contribuabil. Asta nu e posibil. Dat e în zuid ost zit. Deci asta spunem. Am câștigat totuși un minut, spune președintele. Domnul Ramon Tremosai Barcelos are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-un minut aș vrea să vă spun că salut propunerea președintelui Juncker de a crește nivelul de investiții cu până la 350 de miliarde. Eu sunt sigur că dacă vom implementa acest fond cum trebuie, vom avea mai multă creștere în Uniunea Europeană. Și de asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că în multe state membre, mai ales în sudul Europei, în ultimii 5 ani Uh, foarte mulți bani practic au fost uh, uh, cheltuiți uh, de exemplu, pe teme sociale s-au investit mulți bani publici, s-au redus în alte părți cheltuielile pentru armată, de exemplu. Deci trebuie să ne dăm seama dacă banii sunt folosiți cum trebuie. De aia, cred eu, alegerea proiectelor în mod corect. Asta e, de fapt, miza aici. Nu mai putem investi încă o dată în trenuri fără călători sau în uh, aeroporturi unde nu merge nimeni. Cred, și asta e ultima mea idee, că trebuie să acordăm prioritatea celor proiecte care în TNT uh, și în TNI um, uh, au fost lansate deci în ultimii 5 ani. În ultimul mandat am avut multe dezbateri la Comisia de Transporturi și atunci am definit ce înseamnă un proiect cu plus valoare europeană în domeniul transporturilor, a rețelelor transeuropene, de exemplu. Știm că există câteva proiecte la nivel european, iar cele trei instituții au hotărât că sunt uh, proiecte cu plus valoare europeană. Deci, haideți să le dăm prioritate. Le-am discutat, le-am aprobat în trecut să nu lăsăm anumite capitale europene să hotărască în detrimentul interesului european. Mulțumesc. Domnul Nil Torvalds are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Șase lucruri am de spus. În primul rând, e o soluție permanentă sau temporară? Aș spune că temporară. Lumea e plină de soluții temporare care durează 20, 30, chiar și secole. Deci eu mă tem că vom vorbi despre ceva permanent și de data asta. În al doilea rând, dacă e un fond permanent, atunci ar trebui să ne gândim la modul în care obține bani pentru acest fond. Și nu ar trebui să ne gândim doar la modul cel mai simplu de a obține acești bani. În al treilea rând, eficiența banilor cheltuiți. Pe viitor, atunci când vom vorbi despre buget, ar trebui să ne gândim dacă vom da banii gratis sau parțial ca împrumut, tocmai pentru a avea soluționată și problema eficienței. Și în al patrulea rând, cu câtă ușurință se vorbește despre banii instituțiilor. Ne-am luptat uh, cu dârzenie timp de un an pentru cadrul financiar multianual. A fost greu de găsit banii și iată că dintr-o dată statele membre găsesc așa banii ăștia cu ușurință. A, da, banii noștri găsesc cu ușurință, banii lor nu prea. A cincea întrebare, resursele proprii. Dacă nu obținem dacă nu soluționăm problema resurselor proprii de data asta, nu vom soluționa niciodată. Deci această ocazie trebuie folosită pentru a rezolva problema resurselor proprii și, în ultimul rând, în fiecare zi vorbim despre IMM-uri, însă facem foarte puține. E nevoie de o interfață pentru IMM-uri. Două minute, am încheiat. Vă mulțumesc.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 Atrag atenția că marele, marile grupuri din acest parlament au o mare predilecție pentru reguli, pentru politica definită prin reguli, cum este și pactul de creștere și stabilitate. Eu cred că ar trebui să respectăm regulile în consecință și la reuniunea aceasta și să se acorde același timp de vorbire tuturor, nu doar uh, grupurilor, celor de la grupurile mari 3 minute și nouă câte două celorlalți. Bun, asta o spun așa întreagă. Mă bucur că avem o dezbatere neideologică pe, acest pachet de, pe tema acestui pachet de investiții, dar nu putem să uh, închidem ochii cu privire la faptul că investițiile lipsesc tocmai în zonele unde pachetele Uniunii Europene au uh, lovit cel mai tare. Bill Clinton a spus că austerity is stupid. Trebuie să vorbim despre acest lucru când vorbim despre pachetele de investiții. Apoi, să nu uităm că ne aflăm într-o zonă de dobândă mică um, istorică. Este absurd ca uh, într-un astfel de cadru, în pachetul Juncker, să se creeze uh, reguli care fac ca investițiile să fie mai scumpe pentru contribuabili. Uh, de exemplu, când se construiește o autostradă, nu, ea nu aduce profit la început. Dacă vreau să aducă profit, trebuie să introduc uh, o taxă pe acea autostradă. Și tot așa, uh, costurile apoi la un alt proiect de infrastructură pot, ne, pot să fie mari și nu le mai, cel care exploatează nu le mai împarte cu investitorul. Le suportă contribuabil în parte și de aceea mi se pare că acest pachet al lui Juncker nu ține cont de uh, condițiile necesare și anume că uh, populația europeană are și așa de suferit destul de mult de uh, pachetele de salvare și mi se pare că ce facem noi este să subvenționăm aceste investiții prin credite care vor crea câștiguri pentru marile concerne și marile întreprinderi sau chiar și pentru bei, dar asta este altă discuție, prin uh, obligațiunile proprii. Și nu cred că se respectă criteriile de la Maastricht. Mulțumesc. Si, monsieur Ernest. Mulțumesc, domnul Ernest Maragal, are cuvântul acum. Just a second. Can I just point to the, to the chair that this was... Domnule președinte, nu Bațaicaut a vorbit, Gue vorbea ca să nu schimbați ordinea. Sunt de acord cu Fabia, însă aș avea și propriile mele comentarii, dacă îmi permiteți. Mă iertați, a fost o scăpare din partea mea, spune președintele. Nu aveam ordinea stabilită la Comisia Econ. Mă iertați. Deci domnul uh, Tomasi s-a exprimat. <coughs> Acum domnul Maragan. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să vedem. Vorbim aici despre cum să folosim bani privați pentru interesul general. În asta constă acest plan. Cum să mobilizăm bani privați pentru a sprijini niște servicii de interes general. Se presupune că aceste fonduri private sunt abundente, sunt disponibile, însă nu prea vrea să se facă văzut. Deci de aceea e nevoie de această garanție pentru riscuri sau pentru pierderi. Ceea ce e greu cam de acceptat, nu? Dacă vrem ca EFSI să fie ceva ce generează mai mult decât doar așteptări și ceva care să creeze într-adevăr investiții private, ar trebui integrat într-un cadru mai general de politici economice pentru creștere, un cadru care să renunțe la dogmele dominante din păcate, în ciuda rezultatelor inacceptabile. Doar dacă EFSI va avea acest obiectiv comun, va fi o piesă utilă pentru ca fiecare stat membru să-și uh, uh, urmeze propria cale de a crește din punct de vedere economic și de a ieși din criză. Dar fiindcă Parlamentul și Uniunea Europeană au un rol de girant, ar trebui să uh, apărăm și mai mult noi, Parlamentul European, interesul general. Deci noi va trebui să avem acest rol de a trage la socoteală. Va trebui să facem asta în mod sistematic, să avem toate mijloacele pentru a face acest lucru. Acum, de unde vor veni aceste resurse? De la ce um, părți din bugetul european? Nu ne putem resemna să acceptăm uh, prima ofertă făcută, cum ar fi bani de la Orizont 2020. Dacă e să analizăm cu atenție condițiile de bază, două lucruri sunt importante. Investiții reale cu un nivel de risc rezonabil și de asemenea să vedem care sunt beneficiile sociale, dacă într-adevăr se creează locuri de muncă viabile. Planul, de asemenea, trebuie să aibă și condiții negative, dar și negative. Nu avem cum să uh, garantăm, practic, beneficiile Uh, pur și simplu. Trebuie să avem totuși o prioritizare sectorială, cum ar fi eficiența energetică sau uh, cercetarea și inovarea. Doar așa putem obține niște rezultate uh, utile pentru echilibrul întregii Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, domnul Bas, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc. Doar uh, referitor la câteva comentarii făcute. PP-ul spunea că nu ar trebui să lansăm aici o dezbatere ideologică. Da, frumos de spus așa ceva când știm că PP-ul a criticat ideea oricăror investiții. da să nu avem discuții ideologice acum. Văd că acum PP-ul sprijină un program de investiții. Salutăm acest lucru, însă haideți să vedem și nivelul de ambiție al acestui program. Știu că grupul ALDE a propus un program de investiții de 700 de miliarde, socialiștii de 800 de miliarde, noi la fel. Deci hai să vedem cum stă cu nivelul de ambiții, deci cum putem îmbunătăți propunerea, să o facem mai ambițioasă și salut abordarea PP-ului. Au spus că nu vor avea o poziție ideologică. Un lucru bun dacă se va întâmpla. Acum să vedem elementele din programul propus de comisie. Trebuie să discutăm în legătură cu acest factor de pârghie de 15, factor multiplicator de 15. Deci pe hârtie sunt 350 de miliarde, însă știm până acum că nu avem decât 21 de miliarde. Deci de unde apare acest factor multiplicator de 15? Trebuie să discutăm despre asta. De asemenea, dacă nu facem așa cum trebuie selecția proiectelor, am mari probleme când mă gândesc la criteriile care vor fi uh, prioritare. Cum ne vom asigura că până la urmă câștigurile nu se vor duce la sectorul privat și riscurile nu vor fi acoperite doar de sectorul public? Luăm bani de la niște programe bune acum, Orizont 2020 și Facilitatea Conectarea Europei. Da, vrem să fim uniți, însă noi, ca parlamentari, trebuie să ne asigurăm că acest program va fi bun, va da roade. Și pentru asta e nevoie, într-adevăr, de o decizie lipsită de orice nuanță ideologică. Discuția la care e binevenit și PPE-ul, bineînțeles. Domnul Țanichi, care e raportor în numele Sulțani, care e mm, raportor dublu și la bugete și la econ. Mulțumesc, domnule președinte. Aspectele abordate de colegi eh, sunt cu siguranță interesante și eu privesc favorabil această inițiativă, însă am multe dubii în legătură cu eficacitatea unei astfel de inițiative. Cred că și aici Calea cea mai simplă ar fi cea mai eficace. În loc să structurăm acest mecanism la nivel comunitar pentru a stimula investițiilor, ar fi poate mai bine să se lase mai mult uh, uh buget și mai multă flexibilitate statelor membre care putea canaliza, cred eu, mai eficient resursele. Aceasta ar fi prima considerație. Apoi, noi, cei de la bugete, trebuie să analizăm cu atenție resursele luate de la buget, de la Orizont 2020 și așa mai departe. Sunt o serie de programe prioritare. Deci a lua fonduri din aceste programe nu cred că este o idee foarte bună. Avem mari probleme cu plățile și riscăm să agravăm aceste probleme, să aducem anumite proiecte într-o situație și mai proastă, chiar dacă aceste proiecte sunt considerate prioritare de statele membre. Și deci cred că anumite, de la anumite elemente de la buget uh, nu se pot lua fonduri fără a avea consecințe negative asupra unor programe prioritare. Uh, cei care spun că 21 de miliarde de garanție sunt prea puține, cred că așa este. Avem nevoie de mai multe resurse. Nu putem să ne angajăm pentru 90% să, să contăm în, în proporție de 90% din acest plan pe resursele din sectorul privat, pentru că din 2011 încoace um, investitorii privați nu investesc. Încă nu s-au creat Um, condițiile pentru ca investitorii privați să investească așa cum o făceau înaintea crizei și acest element este foarte important. Apoi, în legătură cu transparența, este absolut necesară în transparența în selectarea proiectelor și în individualizarea celor care participă la proiecte, celor care investesc în proiecte și cine sunt investitorii privați. Din experiența obligațiunilor de proiect, care uh, a anticipat oarecum acest plan, s-a văzut că s-au înregistrat multe ineficiențe în alocarea fondurilor în, în aceste obligațiuni de proiect și s-au uh, înregistrat uh, chiar eșecuri în anumite proiecte. Modul în care se face guvernanța trebuie clarificat. Um, este uh, un proiect foarte birocratic. Trebuie um, să facem în așa fel încât guvernanța să funcționeze mult mai bine și mai rapid. Și un alt element este impactul asupra PIB-ului întregii Uniuni Europene în următorii trei ani, ar fi nevoie de informații și cifre precise în legătură cu acest aspect. Și închei spunând Domnul Zani este raportor din umbră la Econ și la buget, așa că îi dăm puțin timp în plus. Da, închei spunând că, acum în de acest plan, trebuie să ne concentrăm pe doi dintre cei eh, trei piloni indicați de comisie. Unul este să dăm prioritate inițiativelor care sunt în avantajul economiei reale și a creșterii durabile și a doua dimensiune importantă este eliminarea barierilor în calea investițiilor, să facem în așa fel încât investițiile private să revină în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Merci. La parole est Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Lian Riada. Mulțumesc. Uh, voi vorbi mai puțin de două minute pentru um, really need to find a way to make the Raportorii trebuie să facă posibilă cvadratura uh, cercului în acest caz și să rezolve problemele esențiale. Există multe chestiuni ce nu pot fi cuantificate, dar măcar putem să ne asigurăm că există răspundere democratică, cel puțin în procesul de luare a deciziilor. Trebuie să avem accesibilitate, răspundere și transparență. Cum vom atrage uh, investiții spre sectorul public, public asigurându-ne că este respectat și, și interesul privat? Dacă într-adevăr uh, dorim ca acest aranjament să fie permanent, trebuie să ne asigurăm că toate uh, piesele puzzle-ului sunt la locul lor. Pentru că nu putem uh, să venim cu uh, soluții uh, cârpite, improvizate, ca răspuns la um, facilitatea conectarea Europei sau altele similare. Nu să ne uităm oricum că contribuabilul este cel care va suporta această, această notă de plată. Mulțumesc. Vom da acum cuvântul raportorii comisiilor asociate în baza articolului 54. Doamna Kathleen Van Prent, de la ITRE, cred că tocmai a părăsit sala. Domnul Dominic Riche, care este raportor din partea Comisiei TRAN, a plecat și dumnealui sau nu? Îl văzusem mai devreme. Doamna Inesa Iala Sender este însă în sală și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu uh, am o voce foarte uh, bună astăzi, sper să nu mi-o pierd de tot. Vă mulțumesc uh, că mi-a oferit ocazia de a mă exprima în fața reuniunii celor două comisii responsabile pe fond. La Comisia TRAN am dezbătut deja între grupurile politice și alături de comisie această, um, acest subiect și suntem cu toții în consens ne preocupă decizia care s-a luat după mai mult de trei ani ca toate instituțiile să comunice pe tema instrumentul financiar, facilitatea um, Conectarea Europei, care din 26 uh, februarie se va, um, va ajunge la termen și uh, sunt 26 uh, de miliarde de euro care au fost convenite de instituții și de uh, regiuni pentru uh, a fi investite. Noi venim cu uh, un, o treime din cele 8 miliarde pe care îl include um, bugetul de bază al EFSI și pe noi ne interesează ce element, ce valoare adăugată are acest instrument uh, Juncker pentru proiectele de infrastructură care erau până acum uh, finanțate prin granturi sau prin alte instrumente. Diferența pe care o percepeam noi era legată de investițiile pe care acum statele membre sunt reticente în a le face, pentru care nu doresc să dea fonduri. E vorba de, inversii, de investiții în uh, proiecte clare care să creeze locuri de muncă, să aibă valoare economică importantă și să aibă o valoare importantă de multiplicare atât în teritoriu cât și la nivelul uh, sectorial și să respecte principiile europene uh, de uh, energii regenerabile sau uh, dorința de a respecta mediul. Aceste investiții nu trebuie să fie păgubite de pactul de stabilitate. Deci, pentru noi, diferența față de ce exista deja uh, Se pare că din iulie aceste proiecte deja vor fi finanțate și pentru noi diferența constă, constă în tocmai ceea ce v-am spus de devreme. În primul rând e vorba de proiecte de transport cu valoare adăugată europene, europeană și trebuie ca Parlamentul să-și poată juca rolul important și uh, să poată și urmări derularea proiectelor. Mulțumesc! S-au uh, cerut uh, patru lor de cuvânt din sală și uh, îi văd acum domnului Lefteris, Lefteris Scriptoforu, pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă spun că mă bucur de această inițiativă a Comisiei de a elabora acest plan de relansare a economiei europene. Adevărul este că Uniunea Europeană și-a pierdut energia în ultimii ani din cauza crizei, din cauza întârzierii uh, relansării economiei și, bineînțeles, sunt mai multe cauze uh, în situația actuală, dar oricum trebuie să ne bucurăm de acest plan de investiții. Aceste 315 miliarde uh, sunt uh, o veste foarte bună. Așteptările sunt mari. Adevărul este că popoarele noastre sunt uh, foarte dezamăgite pentru că nu s-a reușit relansarea creșterii, așa că astăzi trebuie să facem în așa fel încât acest plan să devină concret, real, fără uh, a fi un uh, colos al creșterii economice. Trebuie însă să fie ceva funcțional. Până acum însă eu nu am primit niciun răspuns concret care sunt elementele care vor stimula creșterea economică, cum se va reduce șomajul și cu cât Există vreun program vag în legătură cu relansarea economiei? Sau există divergențe prea mari între nord și sud? Țările deja dezvoltate se vor dezvolta și mai mult? Unii spun că banii trebuie să meargă la statele care au un avantaj comparativ. Ce se va întâmpla cu țările ca țara mea, Ciprul, care va putea să scape de un uh, plan de austeritate? Aceste uh, măsuri, aceste fonduri vor permite celor care au deja o poziție forte să uh, crească și mai mult. Um, se va putea permite lupta împotriva sărăciei, vom lupta împotriva șomajului, împotriva închiderilor întreprinderilor mici și mijlocii care dispar în fiecare zi se vor putea reduce clivajul nord-sud, pentru că, domnule președinte, aceste diferențe la nivel de creștere economică nu sunt legate de aceste 315 uh, miliarde. Clivajul este mult mai profund, există un adevărat vid între țările din nord și cele din sud. Răspunsul încă n-am primit, sper că vom primi pe viitor. Mulțumesc. Am spus că, pentru ca acest pachet să aibă efecte reale, statele trebuie să facă mai întâi reformele structurale necesare. Jean-Paul Delanu. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte numeroși cei care am dorit un plan de investiții pentru Europa. Și totuși, astăzi ne punem întrebări în legătură cu planul Juncker, chiar dacă acesta are avantajul de a exista. Este o experiență originală, se face uh, apel la investițiile private, cu profit, bineînțeles, și la Uniunea Europeană. Cred că trebuie tentată experiența. Um, ar putea, exist, ar putea crea dinamismul pe care îl dorim în Uniune și locurile de muncă pe care le dorim. Dar aș pune două întrebări. Mai întâi, um, chestiunea efectului de pârghie, eu nu sunt convins de acesta, cred că trebuie să găsim soluții pentru ca acest efect să fie însoțit de intervenții publice ale statelor membre, ale regiunilor sau poate de obligațiuni de proiect. Cred că trebuie să găsim, deci, o soluție pentru a însoți aceste investiții. Uh, cu fonduri publice. Și un al doilea aspect care nu a fost deseori evocat, dar care cred că trebuie indicat azi aici, este faptul că trebuie să acționeze urgent. Avem urgent nevoie de anumite lucrări, de dezvoltare economică, de locuri de muncă. Și eu mă tem că proiectele nu vor fi gata, vor fi undeva în furcile caudine ale administrațiilor statelor membre. Cred că nu trebuie să ucem acest lucru atunci când alegem proiectele de finanțat, pentru că aspectul administrativ este unul esențial. În fine, regret, dar nu văd cum bugetul Uniunii Europene poate să-și permite să sacrifice cercetarea și dezvoltarea abandonând planul Juncker. Trebuie să găsească alte soluții. Mulțumesc, are cuvântul domnul Petri Sapama. Mulțumesc. În primul rând trebuie să ne amintim imaginea de ansamblu. Trebuie să plasăm toată povestea aceasta pe un fundal foarte, foarte dificil. Eu aș spune că coeziunea Uniunii este în joc. Suntem puși la încercare și nu doar de economia încetinită a Europei, ci și de întoarcerea situației geopolitice prin uh, Vladimir Putin și provocările cu care se confruntă zona euro în același timp. Așadar, succesul acestui exercițiu specific are o importanță enormă pentru viitorul uh, imediat al Europei. Comisia ne spune că nu ducem lipsă de fonduri în ceea ce îi privește pe investitori. Din potrivă, sunt uh, râuri întregi de fonduri care abia așteaptă să găsească o direcție în care să curgă. Și așa și este, banii există, dar dacă e un lucru care trebuie zis și făcut, este următorul. Haideți să nu uh, uh, umblăm la chichițe politice. Uh, Haideți să ne asigurăm că oferim un cadru și nimic mai mult de atât, fără jocuri de putere, fără manevre întestate, haideți să ne asigurăm că descătușăm potențialul economic al Europei acolo unde e nevoie de acest lucru. Nu trebuie să uh, introducem blocaje politice pentru că altfel investitorii nu vor veni. Și vreau să spun la sfârșit colegilor mei de la GUE și domnului Eichhout, dacă la asta vă referiți când spuneți haideți să nu uh, intrăm în ideologie, eu mă bucur. Haideți să facem așa. Eu mă tem că sunt doar însă două moduri de a spune același lucru. Și dacă vreți să-l citați pe Bill Clinton sau pe James Carpel, care a creat sloganul respectiv, să știți că eu cred că dacă ei ar fi astăzi aici, v-ar asigura că, de fapt, tot despre economie vine vorba uh, și în acest caz. Următorul vorbitor are cuvântul și ultimul. Dragi colegi, eu foarte pe scurt vreau să mă refer la trei puncte. În primul rând, garanția de la bugetul european și faptul că prin uh, FACE trebuie să asigurăm continuitatea unor programe ca Orizontul 2020 și uh, mecanismul conectarea Europei. Din acestea, o sumă va fi realocată către uh, Fondul European de Investiții Strategice. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, programele continuă după ce se ia această sumă ca să fie folosită ca garanție pentru uh, FACE. Trebuie ca uh, instrumentele garanție operate de BEI să fie activate și, de asemenea, instrumentele de partajare a riscurilor pentru că acestea funcționează similar cu Fondul European de Investiții Strategice. Apoi trebuie să ne asigurăm că investițiile din acest fond generează suficiente venituri la bugetul european și, de asemenea, cred că trebuie să introducem prevederi în regulament referitoare la modul în care profiturile generate prin investiții vor uh, fi readuse la bugetul european în viitor. Și în al treilea rând doresc să mă refer la uh, selecționarea proiectelor Aici trebuie să găsim echilibrul cel mai adecvat între a nu suprareglementa, dar și a găsi principii clare de lucru. Până acum, din cele peste 200 de, 2000 de proiecte care au fost depuse, foarte multe nu au niciun fel de formă de analiză economică sau de analiza viabilității economice și sigur că viabilitatea economică este un factor esențial pentru a asigura participarea sectorului privat. Apoi, după cum a spus și Otmar Caras și îl susțin pe deplin, trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de implicare politică în, implicarea proie- în evaluarea proiectelor, dacă dorim ca ele să fie atractive pentru sectorul privat. Criteriile de selecție a proiectelor trebuie să fie transparente și cred că trebuie să existe un echilibru între dimensiunea sectorială, domnule președinte, mă grăbesc, pentru ca uh, să reușim să fie atinse și obiectivele orizontului 2020 ale mecanismului a Europei. Trebuie să se investească de asemenea în zone cu șomaj mare, pentru că unul din obiectivele proiectului este să creeze locuri de muncă și, în al doilea rând, trebuie să ne gândim, de exemplu, nu doar câți kilometri de autostradă avem într-o regiune, ci și care este impactul acelei autostrăzi. Deci, practic, să se facă o analiză de impact foarte clară a proiectelor în care investim. Merci. Vă mulțumesc. Ajungem aici la sfârșitul reuniunii noastre. Ați pus multe întrebări care se uh, adaugă la cele 110 uh, care au fost deja transmise comisiei. Se va răspunde uh, la aceste uh, întrebări în următoarele ore sperăm în scris. Nu uitați că avem o reuniune de întrebări și răspunsuri joia aceasta de la ora 14 la ora 16. Vor participa experți de la comisie care vă vor răspunde la întrebări. Aș dori să mulțumesc comisiei și băncii europene de investiții care sunt reprezentate aici și aș dori acum să dau cuvântul celor doi co-raportori ca să ne spună percepție au asupra acestei discuții și cum intenționează să-și orienteze lucrările. Și poate că schimbăm ordinea, îi dăm întâi cuvântul domnului Fernandez. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la discuție. Am luat notă de ce s-a spus, vom include aceste observații în munca noastră. Trebuie să garantăm că planul Juncker și că fondul EFSI va avea succes. Dar trebuie să spunem și că acest fond și acest plan uh, nu trebuie să fie un eșec în niciun caz. Eu cred că avem multe de câștigat prin crearea acestui fond printr-o contribuție care ar însemna o garanție de 8 miliarde de euro înscriși la bugetul Uniunii Europene. E foarte important să se înțeleagă și că primul obiectiv al acestui plan este uh, acela de a avea un efect de pârghie pentru investițiile private. Și, desigur, investițiile private, care sunt uh, acoperite deja de uh, planul pe care îl creăm, vor trebui să fie sporite prin uh, această garanție de 8 miliarde de euro care trebuie să aibă un efect de declanșare. Mulțumesc mult pentru contribuții și sper să reușim împreună să creăm un plan care să ducă la creștere, la ocupare, care să ducă și la o Europa mai puternică și mai solidară. S-au menționat uh, mai multe dubii aici, mai multe îndoieli și uh, sunt convins că Comisia va da un răspuns. Apare recurent chestiunea efectului de pârghie. Și există o uh, problemă în sine. Există alte fonduri, cum ar fi COSME, la care efectul de pârghie este de 28. Deci raportul este de 1 la 28. S-a pus problema uh, raportului de 1 la 15 pentru FC. Este o chestiune foarte tehnică, eu am încredere în studiile care s-au făcut și se știe că în trecut au fost multe proiecte duse la bun sfârșit, în ciuda acestor uh, supoziții. Mulțumesc, domnul Bulman. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, vreau să vă amintesc că acest proiect aștepta de mult ca Comisia să facă o astfel de propunere se vede și în raportul colegului Caras și în raportul colegei Tyson, care este acum membra comisiei, se vede că acest Parlament a cerut ca comisia să joace un rol mai proactiv prin generarea de nouă creștere economică și prin crearea de noi locuri de muncă. Ne aflăm acum într-o situație de codecizie și e foarte bine așa. Astăzi am auzit declarații de angajament sincer din toate părțile Toată lumea vrea să contribuie la realizarea unui produs bun. Haideți să clădim pe baza acestui uh, angajament, chiar dacă de-a lungul timpului ne-am ironizat un pic, am spus că unii se implică prea mult ideologic, alții nu destul. Cred că obiectivul tuturor grupurilor trebuie să fie să, să creăm un produs bun, un plan bun și în următoarele săptămâni ne vom strădui cât vom putea pentru acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Vom încheia această primă reuniune. Precizez că următoarea noastră întâlnire este prevăzută pentru uh, data de luni 2 martie de la ora 15.30 la 18.30 pentru o serie de audieri și pentru prezentarea proiectului de raport uh, ne vom întâlni în data de 12 martie la Strasburg. Roberto, ne oprim aici, vă mulțumesc și doresc să invit pe coordonatorii de la Comisia pentru Bugete să rămână în sală. Bun.